stimați deputați, vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie de a aborda pe scurt aceste principale teme de discuție. Lumea e în uh, rapidă mișcare, schimbare nu se mai potrivește fosta ideologie de donator-beneficiari în acest nou context global. Și următorii ani vor fi esențiali pentru a adopta uh, cadrul nostru la această nouă realitate. A face această schimbare de paradigmă. Deci de la obiectivele mileniului către cele de dezvoltare durabilă e o ocazie unică de a combate mai bine sărăcia prin integrarea dimensiunilor uh, sociale, economice și de mediu. E ocazie de a ne aprofunda parteneriatele cu țările în curs de dezvoltare și de a clădi noi parteneriate cu toți actorii din domeniul dezvoltării. De asemenea, pregătirea cadrului post-Cotonou ne permite să uh, ne confirmăm din nou uh, angajamentul față de țările ACP, mai ales față de cele africane. Uniunea Europeană ar trebui să fie în centrul acestui proces. Și misiunea noastră merge mult mai departe de stabilirea unui cadru universitar. Avem de a face aici cu una din provocările cele mai importante pentru Uniunea Europeană și pentru toți partenerii noștri internaționali. Deci cum să um, dăm o formă, cum să controlăm uh, și cum să gestionăm globalizarea. Despre asta e vorba. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, aștept cu nerăbdare să colaborăm împreună pe marginea acestor priorități. Am avut multe de învățat de la această audiere. Știu că împreună putem uh, avea o clădi o solidaritate uh, cât mai largă aici din partea Uniunii Europene, de pe urma căreia să avem cu toții de câștigat. Vă mulțumesc și aștept să colaborăm în uh, această privință atât de importantă în următorii zeci de ani. Um, thank you, Mr. Mimica. Mulțumim, domnule Mimița. Vă reamintesc ce se va întâmpla în continuare. Conform regulilor noastre, președintele și coordonatorii se vor întâlni acum. Vom uh, redacta o scrisoare de evaluare. E o reuniune care se desfășoară în spatele ușilor închise. Domnul președinte, pe uh, Twitter au existat foarte multe plângeri în legătură cu faptul că transmisiunea pe internet nu a funcționat foarte bine. Poate eventual data viitoare vom putea îmbunătăți situația. I, I heard the same about the interhearing actually. People couldn't hear the questions, but we'll come back to that. So am auzit același lucru despre audierea organizată de, de Comisia INTA cei care nu participă la întâlnirea coordonatorilor îi rog să, permit, să părăsească sala. Vom lua o decizie care va fi transmisă conferinței președinților, apoi votul din plenară. Comisia noastră va avea o altă audiere mâine seară la ora 18. Doamna președinte, mulțumește și uh, interpreților. Vom continua în câteva minute.